12 care a urmat această rezoluție. Mulțumesc. I would like to uh, inform you that it was, uh, it was agreement Vreau să vă amintesc că, uh, că s-a ajuns la un acord la uh, Comisia TRAN la care a participat și domnul Brian Simpson. Am o propunere de rezoluție acum la finalul dezbaterii din partea Comisiei TRAN. Domnul Cramol vorbește fără microfon în, plen, în sală. Președintele răspunde, am fost informat că așa s-a convenit în comisie. Vă rugăm să dezbatem data viitoare sau în cadrul comisiei. Nu este sarcina mea să discut despre această problemă. Doamnelor și domnilor, această dezbatere s-a încheiat. Votul va avea loc mâine la ora 11.30. Doamnelor și domnilor, următorul punct de pe ordinea de zi este întrebarea cu solicitarea de răspuns oral cu privire la execuția bugetului REMIT și ACER pentru 2014. Primul vorbitor este doamna Jordan, care este și autorul acestei întrebări. Um. Spoštovani prisotni, spoštovani gospod komisar, Doamnelor și domnilor, domnule comisar, înainte de eh, prima jumătate a anului viitor va trebui să creiem eh, piața internă eh, care să fie funcțională și în domeniul energetic, iar regulamentul REMIT prevede că ACER care eh, trebuie să reglementeze eh, lucrurile pe domeniul energetic, trebuie să identifice posibilele încălcări eh, ale legislației, lipsa de informații în domeniul energetic, iar conform regulamentului REMI trebuie să uh, Eh, garantăm o strânsă colaborare pentru ca această sarcină să poată fi bine îndeplinită. Acerea are nevoie de resursele umane necesare și de finanțarea eh, corespunzătoare și trebuie să creăm eh, să, un climat de încredere în acer. În anul 2012 Agenția a beneficiat de uh, resursele adecvate, dar bugetul acestui an este cu 3 milioane de euro mai mic decât în anul 2012, deci nici de cum nu a crescut bugetul iar Comisia pentru anul 2014 uh, prevede o reducere cu 5 milioane de euro. Oricum, cu 5 milioane de euro mai puțin decât strictul necesar pentru activitatea agenției care nici uh, nu sunt prevăzute uh, de fapt ar fi fost necesare 55 de posturi suplimentare și doar 5 sunt uh, oferite. Deci agenția nu poate să-și achiziționeze echipamentul necesar pentru elaborarea programelor care țin de competența agenției. Obținând aceste informații, Ehm, și faptul că proiectul de buget nu eh, prevede surse pentru ca eh, agenția să poată să-și îndeplinească sarcinile, adresez această întrebare pentru că eh, noi dorim ca toți actorii pe sectorul energetic să poată să funcționeze în cadrul pieței interne este nevoie de o bună organizare, iar datele uh, oferite de ACER vor uh, uh, fi absolut necesare, inclusiv oamenilor de știință în acest domeniu, reprezentanții agenției și-au exprimat îngrijorarea în legătură cu situația în care se află. Dacă acer nu va fi în uh, capacitatea de a-și îndeplini competențele va ajunge într-o situație riscantă. Nimeni nu va putea să beneficieze de datele pe care acel trebuie să le furnizeze, nu vom putea acționa să prevenim frauda în acest domeniu. Eu cred că trebuie să încercăm să punem în practică dispozițiile regulamentului REMIT este nevoie de transparență pe piața uh, noastră în domeniul energetic, al electricității, al uh, gazurilor uh, naturale. Deci, altfel, efectele vor fi negative și asupra prețului energiei. Deci, cum se poate realiza anul viitor piața internă a electricității și gazului în aceste condiții? iar modificarea bugetului pentru anul 2013 va permite oare achiziționarea echipamentului adecvat? Cum va putea acer să achiziționeze echipamentul fără ca bugetul pe anul 2013 să fie rectificat? Este oare posibil, uh, uh, Comisia este dispusă să adopte uh, bugetul necesar pentru anul 2014 care să nu pună în pericol buna funcționare a pieței interne? Doamnelor și domnilor, asemenea reduceri bugetare pot să uh, aibă un impact foarte negativ. Eu cred că un nivel adecvat de finanțare a agenției ACER este de importanță crucială. Noi, uh, de fapt, ne gândim la bunăstarea consumatorilor europeni. Președintele, salută uh, sosirea domnului comisar Oettinger și dă cuvântul. Stimate domnule președinte, domnilor și domnilor deputați, sunt recunoscător colegei Jordan uh, pentru faptul că deja de mai mult timp uh, ne acompaniază în crearea acestei agenții și ne pune și întrebările pertinente pentru ca să poată să funcționeze această agenție. Agenția noastră are deja de 2 ani și act, uh, ca sarcină să gestioneze piața energiei uh, de uh, piața energiei în mare și să identifice practicile neloiale în Europa. Pentru noi este important ca piața să poată fi uh, analizată, să poată fi culese informații, să fie puse în aplicare prevederi de uh, acțiune și uh, agenția să rămână profesionistă, să rămână și dotată cu, uh, din punct de vedere tehnic și al infrastructurii, cu ceea ce este necesar. AESA este de aceea Uh, are nevoie așadar de uh, instalații, de, uh, de instrumente care să poată să păstreze și protecția datelor. Noi am propus de aceea ca în cadrul cadrului, în cadrul financiar care ne stă la dispoziție să fie transferați să fie transferate fonduri astfel încât să putem acum să ne dotăm cu hardware și software necesar uh, pentru a putea funcționa bine. Trebuie deci acum să primim uh, un acord din partea autorității bugetare pentru ca această platformă IT să poată să fie pusă la dispoziție chiar uh, anul acesta din fondurile existente. Pot să vă asigur că pentru 2014, în măsura în care se va decide și în cadrul CFM, vom uh, face totul pentru ca aceste sisteme să funcționeze în siguranță și ca să putem uh, dezvolta software-ul uh, IT, am prevăzut și uh, destule fonduri. Deci, pe de o parte, e vorba de achiziționarea proiect, programelor de IT, de hardware și de software și apoi de punerea în aplicare a acestora. Dar este clar că sistemele IT au nevoie și de colaboratori și avem nevoie, după cum s-a spus înainte, de personal specializat suficient. De aceea avem 15 uh, posturi uh, tehnice care au fost puse, au deschise și care au fost deja ocupate. Considerăm deci că până în 2014 vom avea o dotare cu resurse suficientă. Dacă există nevoi uh, suplimentare, de personal o vom comunica comisiei, dar avem problema că într-un ciclu de 5 ani, noi ca și comisie trebuie să reducem cu 1% și până în 5 ani cu 5% personalul. Acesta este contribuția comisiei la noua politică bugetară care a fost impusă și statelor membre. De aceea trebuie să ne schimbăm um, să ne regestionăm uh, capacitățile și aceasta va aduce cu sine schimbări. Am început cu această agenție un proces uh, prin care resursele bugetare vor uh, fi o prioritate și în cadrul regulamentului REMIT și toate aceste modificări și transferuri în cadrul ACER vor fi verificate de către noi. Pot să vă asigur că legislația europeană a fost uh, propusă din partea Comisiei Parlamentului dumneavoastră și sperăm ca aceasta să permită o evaluare a piețelor uh, și a impozitării acestora și să aducă un avantaj pentru toată lumea, pentru că formarea crearea prețurilor să nu poată să fie supusă vreunui abuz. Vă mulțumesc foarte mult pentru interesul dumneavoastră și mă bucur de continuarea dialogului cu dumneavoastră, doamnă Jordan, pentru uh, perioada următoare până în 2014. Mulțumesc, domnule comisar. Acum aș dori să dau cuvântul doamnei Cucovici. Mulțumesc, domnule președinte Domnule comisar Oettinger, dacă suntem uh, serioși în privința pieței interne, cu siguranță piața energiei reprezintă unul dintre stâlpii pieței interne și acerul face parte din uh, puținele agenții europene ale cărui, a cărui sediu este în Slovenia. lucru care a făcut uh, să uh, crească euroscepticismul și proasta funcționarea unei agenții europene. Nu înțeleg de ce pot exista divergențe atât de mari între nevoile personalului și uh, a cadrul, cadrelor de conducere. Există divergențe în privința numărului de posturi necesare și în privința finanțării necesare. Mă întreb dacă suntem într-adevăr serioși, dacă avem intenții serioase cu această agenție. Într-adevăr, în Europa dorim să supraveghem situația de pe piața energiei, dorim cu adevărat să putem opera cu uh, costuri mai mici, rezonabile? Miliarde de euro sunt uh, prevăzute ca investiții în infrastructură. De fapt, acerul acerul costă foarte mult. E foarte important, având în vedere criza să scădem euroscepticismul. Mulțumesc, domninte, doamnă, domnul Corea de Campos. Mulțumesc, domnule comisar. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule comisar Oettinger, pentru că ați asistat această dezbatere. Piața europeană a energiei depinde de infrastructuri și uh, interconexiuni uh, moderne, de uh, norme armonizate și trebuie să fie transparentă și competitivă. În toate aceste domenii, ACER-ul, Agenția pentru Cooperarea Regulatorilor de Energie, joacă un rol uh, determinant în uh, pregătirea infrastructurilor și în controlul pieței energiei, asigurând transparența acesteia. Regulamentul REMIT și aplicarea celui de-al treilea pachet energetic uh, aplicarea politicilor impun uh, respectarea sarcinilor atribuite, însă nevoile bugetare de ordinul uh, a 15,5 milioane de euro um, se pare că um, nu va putea fi respectat, se pare că se cere o reducere până la 11 milioane. Trebuie să avem obiective ambi ambițioase și um, să luăm măsuri care să nu împiedice, uh, să, să nu fie, să nu aibă un defect intrinsec care să nu le permită să fie bine puse în practică. După anul 2014 vom avea o comisie nouă, dar trebuie să ne, găsim, să ne gândim la viitor. Va trebui să găsim uh, soluții eficiente, uh, trebuie să ne gândim ce se întâmplă cu, dacă prevalează dreptul național și logica națională în fața logicii europene. Asta ne așteaptă. Se uh, economisesc câteva milioane de euro, însă uh, cresc costurile cu 6 milioane doar în sectorul electricității. Avem uh, probleme de competitivitate uh, locală. Trebuie să ne gândim că în Europa șomajul crește și uh, că devenim mai puțin competitivi. Asta dorim noi? Domnule comisar, cred că Europa are nevoie de decizii mai bune. Domnule uh, comis, domnul, domnilor și domnilor, se pare că nu există nimeni care să ia cuvântul la Catch the Eye, la intervenția spontană, așa încât îi voi da cuvântul lui Oettinger, care va încheia dezbaterea. Sunt de acord cu argumentele dumneavoastră că este nevoie de implementarea regulamentului REMIT pentru a finaliza piața internă în domeniul energetic. Nu am ce să obiectez la argumentele dumneavoastră și aș accepta și alte 10 posturi noi și 20 de posturi noi pentru acel, dar în cadrul negocierilor privind cadrul financiar multianual am ajuns să stabilim uh, un buget pentru personal care să fie foarte restrictiv. Pentru că uh, noi trebuie să ne gândim uh, că orice creștere de personal înseamnă că alte agenții și alte direcții generale, alte scheme de personal să aibă de suferit banii sunt aceiași. De aceea, uh, eu cred că uh, trebuie să înțelegem uh, care sunt prioritățile și care sunt restricțiile financiare. Dacă încercăm să forțăm lucrurile aici, în sectorul energetic, atunci colegii din alte sectoare, transporturi sau uh, acordarea dreptului de azil sau uh, alte probleme de infrastructură, care de asemenea sunt importante, nu vor putea beneficia de personalul necesar. Deci, uh, de aceea s-a ajuns la această decizie. Și uh, noi vom urmări cum evoluează lucrurile. Vom vedea în ce măsură ACER cu noile locuri de uh, muncă pe care, uh, de care va beneficia, cu echipamentul nou de care va dispune, va putea să-și îndeplinească sarcinile, în ce măsură va putea să colaboreze cu uh, organismele specializate din statele naționale. Uh, iar uh, eu cred că dacă um, se va uh, dovedi necesar, atunci va trebui să colaborăm cu um, autoritățile naționale pentru suplimentarea bugetului în acest domeniu. Nu va putea doar Comisia să decidă. Președintele, vreau să anunț că dezbaterea s-a încheiat, doamnelor și domnilor. Următoarea uh, ședință va începe mâine la orele 9, de la 9 uh, la ora 14, după aceea de la orele 15 la orele 23. Programul și ordinea de zi a fost anunțată.